Am să dau cuvântul în numele Consiliului doamnei ministru Henis Plaskert. Vă rog, vă dau cuvântul. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Dacă ne permiteți câteva minute până când ne instalăm. După uh, doamna ministru va avea cuvântul domnul comisar Han și apoi vom avea oratori în numele grupurilor politice mai întâi. De asemenea, doresc și eu să iau cuvântul în această dezbatere. Sper că cineva mă va putea înlocui ca și vicepreședinte și astfel voi fi încântat să am ocazia să iau cuvântul. Doamna ministru, vă rog. Uh, patience. Let me first of all... Dați-mi voie mai întâi să repet angajamentul Comis, uh, Comis, Consiliului European în uh, uh fața de fosta Republică Iugoslava Macedoniei, într-o situație critică în această țară, care duce la îngrijorări majore. În 2015, această țară s-a confruntat cu una dintre crizele politice cele mai grave pe care le-a avut în ultima vreme, ceea ce a dus la o uh, scădere a libertății de exprimare, a independenței mass media, a încrederii cetățenilor în instituții. Și este acum esențial să depășim această criză și să ne asigurăm că aceste neajunsuri pe viitor vor fi rezolvate în mod decisiv. Acordul politic care a fost obținut între diferitele partide politice, cât și dorința de reformă și uh, prioritățile de reformă subliniate de către Comisie sunt în continuare lucruri ce trebuie să fie realizate. Noi am notat faptul, dorința că s-a amânat până în data de 5 iunie organizarea alegerilor, în așa fel încât uh, să se întrunească condițiile care nu au putut fi întrunite pentru alegerile inițial prevăzute în aprilie. Este clar că toate partidele politice trebuie să-și asume partea de răspundere ce le revine și să ia măsurile necesare, inclusiv în ceea ce privește reforma mass media și relațiile cu mass media. E nevoie de un dialog în această țară și asta va fi ceva crucial pentru a putea avea progres. Organizarea alegerilor în care toate partidele politice se poată participa în mod liber, reprezintă un pas major pentru a rezolva criza politică actuală. Noi vom organiza monitorizarea uh, acestui proces electoral și ne vom asigura că se vor respecta drepturile omului și că instituțiile vor funcționa în mod corect. Apoi, ne dorim o cooperare strânsă între diferiți actori uh, și cu Uniunea Europeană, în așa fel încât să putem scoate țara din această criză. Și aș vrea să menționez mai ales uh, angajamentul comisarului Han în acest sens. Vă mulțumesc pentru asta. Și trei membri din partea Parlamentului, domnul Weigel, domnul Howitt și domnul Kukan. Vă mulțumesc din suflet Reformele durabile care se poate aborda diferite domenii, cum ar fi dreptul de, statul de drept, public, administrația publică, drepturile fundamentale, libertatea presei, sunt absolut necesare. Trebuie să luptăm împotriva corupției și acesta continuă să fie în continuare un punct esențial pentru această țară, în așa fel încât să se poată apropia de Uniunea Europeană. Am repetat încă o dată cât de important este să avem sisteme de anchetă independente, în așa fel încât toate afirmațiile se poată fi uh, analizate în uh, justiție. Ne dorim o comisie de anchetă anchetă și acest lucru trebuie să poată fi susținut în Parlament. Și, repet încă o dată, Consiliul uh, uh, amintește evenimentele din Cumano, din iulie anul trecut, care trebuie să fie investigate și analizate în mod clar și deschis. În ceea ce privește migrația. Um, Macedonia a făcut eforturi pentru a face față crizei migratorii de la finalul anului trecut. Mai multe decizii unilaterale pentru un răspuns coordonat în acest sens au fost, au fost găsite în ceea ce privește ruta din Balcani. Consiliul European în data de 18 februarie a fost foarte clar pe acest subiect. Doar printr-o acțiune concertată putem să facem față provocărilor în mod corect. Nu există nicio altă alternativă față de o soluție globală globală, ex, uh, holistică și în acest sens este foarte important ca fosta Republică Iugoslava Macedoniei, ca și țară candidată, ca și țară vecină, să-și îndeplinească rolul ce revine în acest proces. Uniunea Europeană va continua să vină cu sprijin semnificativ pentru fosta Republică Iugoslava Macedoniei, pentru a întări controlele la frontieră, pentru a îmbunătăți sistemul de gestionare la frontieră și acordarea de azil și statele membre uh, nu trebuie să facă acest lucru la nivel bilateral. Vreau să subliniez încă o dată faptul că relații de vecinătate foarte bune, chiar și negocierea unor soluții acceptabile pentru ambele părți, în, sub auspiciile uh, ONU co- sunt în continuare elemente esențiale pentru stabilitatea din regiune. Procesul de aderare al acestei țări, domnule președinte, se află deocamdată într-un moment de cotitură, într-un moment critic. Uh, am formulat recomandări pentru a putea uh, redeschide capitole de negociere. Cu toate acestea, există niște condiții esențiale pentru a putea implementa acordul politic obținut în luna iulie și pentru a înregistra progrese substanțiale în ceea ce privește implementarea reformelor prioritare. Consiliul va analiza situația după alegerile din Macedonia. În momentul de față sunt de părere că liderii politici uh, trebuie să fie la înălțimea răspunderilor lor, să ia măsurile necesare pentru a permite acestei țări să se întoarcă spre calea europeană. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, și acum, în numele Comisiei Europene, are cuvântul domnul comisar Han. Bine ați venit! Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, Domnule președinte, doamnă ministru, stimați deputați, mai întâi vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru aprecierile pozitive și pretenești la adresa uh, eforturilor noastre. Dar vreau să mulțumesc și domnilor Weigel, Kukan și Howitt pentru eforturile lor susținute și neîntrerupte în favoarea acestei țări și care au uh, facilitat uh, împreună cu noi uh, realizarea unui acord politic vara trecută, care a fost și este în continuare crucial este important să ajutăm uh, fosta Republică Iugoslava Macedonei să uh, depășească provocările cu care se confruntă și trebuie ca acordul politic să, poată, să fie păstrat și în lunile ce urmează. Cei trei membri, acum două săptămâni, au efectuat o vizită de documentare în Macedonia la invitația uh, delegației UE și a primului ministru prezentând punctul nostru de vedere comun în legătură cu condițiile ce trebuie îndeplinite pentru organizarea uh, alegerilor în 24 aprilie, condiții care nu pot fi îndeplinite. În aceste condiții, uh, colegii dumneavoastră au negociat o amânare a alegerilor uh, de pe 24 aprilie pe 5 iunie. Vreau să subliniez încă o dată cât de important este rolul pe care l-a jucat și pe care și l-a asumat Parlamentul European pentru a garanta un proces electoral democratic. Eu sper că veți fi prezenți cu observatori electoral și în ziua alegerilor. Vreau să folosesc acest prilej pentru a mulțumi și Parlamentului prin uh, persoana domnului Ivo Weigel și Comisia AFET pentru textul pe care l-ați găsit uh, oportun să-l adoptați raportul pe 2015 privind fosta Republica Macedon- Iugoslavia Macedoniei este un raport care uh, reflectă realitatea uh, extrem de dificilă pentru această țară din anul trecut. Recunoaștem că țara eh, este în principiu bine pregătită pentru o economie de piață funcțională, are un nivel de aliniere la chiul comunitar relativ bun. Asta înseamnă că eh, principalele strategii deja sunt puse în aplicare. Marea problemă cu această țară reprezintă, nu, o reprezintă nu cadrul de reglementare, ci punerea în aplicare a acestuia. Da? Asta implică, evident, decizii dificile uneori. Pe de altă parte, țara a fost confruntată cu cea mai dificilă criză democratică din ultimii ani. Parlamentul a fost boicotat timp de mai mult de un an și situația s-a deteriorat și mai mult odată cu publicarea unor conversații interceptate care sugerau că sistemul a fost Uh, subminat uh, prin intervenția la cel mai înalt nivel a unor factori uh, decidenți politici. În lumina acestor chestiuni, noi mergem pe două abordări. Odată avem acordul politic la care s-a ajuns anul trecut, în vară, și care a stipulat anumite condiții ce au fost parțial deja îndeplinite în septembrie anul trecut a fost uh, numit în funcție un procuror uh, special. Uh, au fost luate și alte măsuri de combatere a corupției. Din păcate, alte măsuri încă nu au fost adoptate paralel cu acordul paritic, în iunie anul trecut am prezentat un pachet de reforme necesare care vizează în primul rând statul de drept și justiția. Macedonia trebuie să se centreze pe aceste priorități. Comisia este pregătită să își uh, uh, extindă uh, propunerea pentru deschiderea unor noi capitole de negocieri în anumite condiționalități care implică și punerea în aplicare a pachetelor de reformă pe care le-am menționat. Monitorizăm constant situația și, evident, vă vom raporta în Uh, timp util uh, toate noutățile. În același timp, situația interetnică rămâne fragilă în țară. De aceea trebuie luate măsuri pentru abordarea acestei probleme interetnice și pentru creșterea încrederii reciproce între comunitățile uh, etnice. Acordul cadru pe această temă trebuie completat. Relațiile de bună vecinătate sunt de asemenea importante pentru Macedonia și rezolvarea problemei numelui țării este una esențială. Este uh, în același timp uh, țara care este uh, poate cel mai puternic lovită astăzi de problema refugiaților și migranților. Aștept acum însă dezbaterea cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Περνάμε στον κύκλο των εισηγητών εκ μέρους των πολιτικών. Mulțumesc, spune domnul președinte, în limba greacă. Și acum trecem la luare de cuvânt în numele grupurilor eh, parlamentare. Mai întâi dăm cuvântul timpul de două minute reprezentantului ALDE, domnul Weigl. Spoștovanii, predsedujoči, ministrița, dragă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, dragă Janin, domnule comisar Han. Aș vrea să vă spun încă de la început că vreau să vă, mul- vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați avut față de cooperarea noastră. Trebuie să spun că plăcerea pentru această cooperare a fost uh, în întregime de partea noastră. Noi am avut raportori din umbră excelență și am ajuns la o rezoluție foarte bună. Avem uh, peste 300 de amendamente. Și uh, nu numai că această țară a fost ținută prea mult la ușa UE, ci mai mult decât atât, Firom se confruntă în ziua de astăzi cu mii de refugiați care așteaptă la frontieră să intre în UE pe ruta balcanică, și la 1 iunie vor avea loc uh, noi alegeri în Macedonia pentru a pune capăt uh, crizei politice. Dacă aceste alegeri vor respecta standardele democratice, atunci Comisia va trebui să facă o propunere și Consiliul va trebui să susțină deschiderea negocierilor pentru aderarea Macedoniei la Uniune în termenii care au fost folosiți uh, până acum în procesul de extindere. Macedonia are un nivel uh, economic și de creștere stabilă, uh, este implicată în mod uh, proactiv la rezolvarea problemelor pe care le are cu Grecia și cu Bulgaria și a, a um, achiziționat o bună parte a achiului comunitar. Noi am arătat că există niște probleme cu scandalul uh, ascultărilor ilegale și acest lucru este acum analizat uh, de către biroul procurorului special printr-o anchetă specială. Toate acestea pentru a asigura funcționarea democratică a statului și, de asemenea, reformele absolut necesare în urma acordului la care s-a ajuns între grupurile politice prin negocierea comisiei, în special la domnului comisar Han și prin participarea reprezentanților democrați ai Statelor Unite și a trei mediatori din Parlamentul European. Dragi colegi, a sosit momentul că Macedonia să facă un pas înainte către integrarea europeană și grupul meu, grupul ALDE, susține aceasta. Îmi pare rău că nu avem decât două minute pentru acest raport, nu mi se pare deloc corect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weigel. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Vozelberg. Acceptați? Da, vă rog. Aveți 30 uh, de secunde, doamna Vozenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am, aș, am ascultat cu foarte mare atenție poziția dumneavoastră uh, în ceea ce privește acest raport. Știți uh, că Grecia a, a ridicat ziduri, a utilizat gazele lacrimogene și trecem printr-o criză umanitară la frontieră. Vreau să vă întreb dacă opoziția față de această problemă europeană atât de importantă trebuie să fie avută în vedere în ceea ce privește negocierile pentru aderarea la UE. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vă rog, domnule Weigel, puteți răspunde la întrebare. Da, trebuie să recunosc că traducerea și partea tehnică nu au fost tocmai bune, așa că nu am înțeles prea bine întrebarea. Este într-adevăr o problemă foarte mare pentru o țară mică care trebuie să se confrunte cu probleme atât de mari la frontierele sale. Cred că Comisia Europeană și Uniunea Europeană trebuie să susțină Macedonia pentru a gestiona situația la frontieră, dacă asta a fost întrebarea dumneavoastră. se ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Mulțumesc și următorul vorbitor înscris pe listă din partea PPE, timp de un minut, domnul Kelam. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Uh, aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru abordarea constructivă și pentru acest uh, text foarte, o abordare foarte echilibrată pe un subiect atât de complex. E adevărat că Macedonia a fost țară candidată. Au trecut 10 ani de când a fost acceptată candidatura sa și începe să se alinieze pe acheul oficial Uh, negocierile pentru aderare au fost totuși blocate timp de ani de zile la Consiliu. Și acest raport se referă mai întâi la nevoia de stabilitate și de cooperare cu diferitele forțe politice de acolo. Pentru că, prin lege, respectul reciproc și respectarea drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea presei, sunt absolut necesare pentru a avea o societate funcțională. În același timp, boicotul față de organizarea alegerilor nu poate să permită o funcționare corectă a democrației în această țară. Noile alegeri vor avea o importanță cheie pentru noi toți. Și lansăm un apel către ambele părți pentru a respecta termenii acordului uh, politic încheiat. Mulțumesc foarte mult pentru grupul socialiștilor și democraților. Are cuvântul timp de un minut domnul Howitt. I've been rapporteur and now both shadow... Cred că um, pentru această țară uh, este în continuare nevoie de un raportor, un raportor din umbre și un negociator. Și am fost foarte uh, fericit să mă alătur colegilor mei de la ALDE și PPE, punând deoparte diferențele politice dintre noi pentru a face o schimbare la Scopie. Dar uh, există o criză politică care în Macedonia înseamnă în același timp punerea sub semnul întrebării a implicării statului eh, macedonian. Comisia Europeană a făcut o recomandare pozitivă pentru, acce- eh, pentru începerea unor uh, uh, negocieri de aderare pe anumite capitole bazat pe uh, acordurile sectoriale. Mâine acest Parlament va, se va pronunța foarte clar și va spune uh, uh, conservați și dezvoltați democrația în țara dumneavoastră, dar și parteneri macedoneni, ori altminte, uh, recomandările vor fi retrase. Ca mediatori, cu declarații foarte clare din partea UE și a ambasadorilor Statelor Unite, Uh, noi afirmăm că nu am făcut parte din niciun acord uh, până acum și de aceea sunt și recunoscător uh, reprezentantului președinției olandeze pentru prezență. Trebuie ca progresul să continue pe reformele care au fost solicitate și uh, trebuie să ținem cont de ultimele rapoarte care, rapoarte care arată că au fost uh, făcuți pași înapoi. Uh, crimele împotriva uh, politicienilor uh, arată că uh, nu există o susținere din partea sistemului statal pentru ca autonomia instituțiilor care trebuie să fie independente să fie garantată. Nu contest faptul că această țară se află în mijlocul crizei pentru uh, refugiaților și insistăm de aceea ca uh, să fie manifestată solidaritate față de macedoneni. Dar în același timp, uh, în seara aceasta, transmitem un mesaj foarte clar și dur. Mesajul este că politicienii încă nu își îndeplinesc obligațiile asumate și că nu există alternativă la această îndeplinire a obligațiilor. Este este un mesaj care nu se îndreaptă împotriva poporului macedonean, ci în favoarea țării dumneavoastră, dragi prieteni macedoneni. Și politicienii noastre trebuie să demonstreze că vor același lucru. Mulțumesc. Există o întrebare cu cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea doamnei Sacorafa. Doamna Sacorafa, aveți 30 de secunde pentru formularea întrebării. Vă rog. Λογική σκέψη G αναφέρει... În rezoluție este cuprins și, și anumitul punct G, în care se spune că Parlamentul și Consiliul sunt de acord ca procesul de aderare să fie condiționat de eh, progresele eh, făcute în anumite eh, reforme și de rezultatul procesului electoral din iunie. Asta este chiar amenamentul dumneavoastră. În 15 decembrie s-a făcut trimitere și la G, unde acolo se vorbea despre inițierea negocierilor de aderare. Dar nu știm care este poziția dumneavoastră. Am semnat într-adevăr aceste amendamente, dar pot să spun că prietenii, prietenii noștri din Scopie nu pot să folosească ca și scuză problema numelui țării. Da? Eu însă în continuare încurajez ca în interesul nostru, al țării dumneavoastră și al țărilor să facă acest lucru și să facă acest efort. Mulțumesc. Mulțumesc. Ă, timp de un minut pentru GCR, domnul Giambatski. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, Doamna ministru, ar trebui să mulțumim domnului Weigel pentru că a pregătit acest raport. Eu sunt bulgar și sunt membru al grupului ECR și susținem ideea aderării Macedoniei la UE. Însă țările sunt evaluate în funcție de meritele lor. Există și un calendar de aderare la UE. Macedonia se află acum într-o criză și uh, aceasta înseamnă un pas înapoi față de ce se realizase până acum. Drepturile minorităților, a minorității bulgare sunt încălcate uh, și Macedonia nu ar trebui să-și folosească numele doar ca un pretext uh, autoritățile din Macedonia ar trebui să rezolve în primul rând problemele cetățenilor lor pentru a asigura libertățile fundamentale. N-ar trebui să încerce să falsifice istoria, n-ar trebui să utilizeze discursul care incită la ură și, practic, ceea ce este important este să se îmbunătățească relațiile cu vecinii. Acestea trebuie să meargă mână în mână cu reformele. Mulțumesc! Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru din partea domnului Sani. Îl, îl acceptați? Vă rog, domnule Sani, pentru 30 de secunde. Mulțumesc. Domnule coleg, dumneavoastră veniți uh, dintr-o regiune vecină cu Macedonia și ați menționat țara ca fiind Macedonia și după aceea v-ați referit la acest conflict în legătură cu numele. Uh, știu că foarte multe persoane utilizează conceptul de FIROM, deci fosta Republica Iugoslava a Macedoniei. Deci oare firom ar trebui să se alăture UE sau Macedonia? Este o chestiune importantă și ar trebui să o lămurim. Da, Bulgaria a fost uh, prima țară care a recunoscut independența Macedoniei. Și uh, știm foarte bine că această problemă a numelui nu este acceptată de unii colegi, că se utilizează conceptul de firom, însă propria mea țară a acceptat Macedonia cu acest nume și de aceea este numele pe care îl uh, utilizez și salut de altfel colegii mei greci. Mulțumesc. Și acum în calitate de președinte al Parlamentului am să mă refer aici la o decizie a Parlamentului European care a fost reluată de președintele nostru, domnul Schulz, într-o scrisoare care a fost trimisă pe 19 februarie și care arăta că se acordă o atenție deosebită utilizării în scopuri administrative, politice și diplomatice a numelui FIROM, care este termenul recunoscut internațional al acestei țări. Dau acum cuvântul pentru un minut și jumătate doamnei Sacorafa, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cu ocazia raportului de anul trecut am subliniat că politica Comisiei Europene și a Parlamentului European de a proba regresul, așa cum ați acceptat cu toții, faptul că rezultatele sunt negative, situația e negativă deocamdată. E bine, am avertizat deja că acest lucru ar frâna progresul său. Și iată că evoluția în timp a confirmat acest lucru. Uh, există deficite în sectoare importante și punctul cuminal reprezintă chiar amânarea alegerilor prevăzute inițial în aprilie. Conținutul acordului politic iunie-iulie în criteriile politice uh, de la Copenhaga referitor la statul de drept, felul în care funcționează instituția instituțiile democratice, libertatea de exprimare, independența justiției, a mass media. E bine, toate aceste lucruri nu se aliniază pe acheul european, doar dacă am fi orbi și n-am vedea acest lucru. Acum, în ceea ce privește refugiații, Uh, ar fi o insultă să considerăm Arim ca și, Firom ca și o, o, um, un partener uh, fiabil, pentru că încalcă în fiecare zi convențiile internaționale. Există cazuri de violență. Mergeți la ei domenii și să vedeți acolo cum se comportă acest uh, partener fiabil despre care vorbiți noastră. Repet încă o dată, problema numelui nu e o problemă bilaterală între Firom și, și noi, ci este o singură, există o singură cale pentru a rezolva rezolva acest lucru la nivel internațional sub uh, auspiciile ONU și aceste negocieri trebuie să fie acceptate de ambele părți. Și e clar că acesta se înscrie în strict cadrul unei relații de bună vecinătate care sunt absolut esențiale pentru a avea o stabilizare în această regiune, în așa fel încât să avem o influență pozitivă asupra păcii. Și uh, o politică, așa cum este ea desfășurată față de Turcia, deși servește pe termen scurt anumite interese, este va fi pe termen lung ceva tragic. Mulțumesc și din partea verzilor timp de un minut domnul Meseric. Thank you, Mr. President. Uh, Minister, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă ministru, domnule comisar. Ca întotdeauna, raportorul a făcut treabă extraordinară și a fost o plăcere pentru mine să colaborez cu dumnealui. Rezoluția este într-adevăr una foarte puternică, uh, riguroasă și are sprijinul întregului Parlament. Aș putea să vorbesc ore în șir despre importanța implementării acordurilor din iunie-iulie anul trecut, implementarea reformelor necesare, nevoia ca actorii politici să-și asume răspunderea politică și să găsească căi de conciliere uh, pentru ca Uh, în interesul uh, Republicii, uh, fostei Republicii Iugoslavia Macedone și a poporului macedonen. Noi, Uniunea Europeană, însă avem și noi o răspundere în acest sens și nu numai legată de numele statului. Consiliul trebuie să găsească uh, Uh, o soluție europeană, așa cum este așteptată din partea tuturor, pentru criza uh, migranților. În același timp, um, uh, președintele Comisiei a spus că este nevoie de o perioadă de digestie înainte ca alte măsuri să fie promovate în contextul crizei. Deci există, iată, multe elemente care concură la pierderea oricărei perspective de viitor în regiune și pierdem regiunea, pierdem influența în regiune de la o zi la alta, o regiune care s-ar putea să se deterioreze din punct de vedere politic foarte mult în zilele care urmează. Mulțumesc, spune președintele. Și acum, în numele grupului FDD, domnul Corau, timp de un minut. Președinte, era marzo 2004. Mulțumesc, domnule președinte. În martie 2004, a fost uh, început acest proces de aderare a Macedoniei, proces care a fost întrerupt în urma degradării uh, relațiilor politice din uh, Macedonia. Noi avem datoria să readucem Macedonia pe acest drum al integrării europene. Însă pentru aceasta avem nevoie de o, reformă libertății presei, Există și o luptă împotriva corupției care trebuie să fie eficientă la toate nivelurile. Trebuie susținută justiția care trebuie să lucreze cu absolută independență, cu ajutorul procurorului special al Republicii și există o altă cerință prealabilă și anume aceea de a avea alegeri libere cu un registru foarte clar care să poată fi verificabil de către poliție. Sperăm deci ca în curând Macedonia să ajungă la niște condiții democratice care să îi permită să devină din nou o țară prietenă. Mulțumesc și acum pentru un minut și jumătate din partea grupului ENF, domnul Bey. Da, în mod clar, la Parlamentul European rapoartele se tot adună și seamănă și având uh, voința sa expansionistă, Uniunea Europeană întotdeauna avansează două exigențe care par să condiționeze mai mult decât altele admiterea unor noi state membre. Aderarea la NATO, a care existență, sigur, nu se mai justifică având în vedere că nu mai avem pactul de la Varșovia și, în al doilea rând, promovarea unei etologii de gen cu o serie întreagă de revendicări comunitariste. Și astfel, articolul 22 a rezoluției cere să se urmeze acest acest așa zis model al Uniunii Europene în materie de discriminare întemeiată pe orientarea sexuală și pe identitatea de gen. Dar e un concept vag care permite să justificăm niște delire ale unor ideologi în mod clar deranjați cu obsesiile dumneavoastră nu reușiți să vedeți adevăratele probleme cu care se confruntă de fapt și de drept Macedonia. Vorbiți despre romi, trubadurii aceștia vese pe care vreți să-i vedeți peste tot, dar cu excepția grădinilor din uh, casele dumneavoastră de vacanță. Dar nu spuneți nimic despre albanezii, albanezii din Macedonia. Aceștia reprezintă totuși o minoritate în constant progres demografic și revendicările lor amenință stabilitatea țării, mai ales uh, um, în momentul în care uh, Kosovo s-a autoproclamat independent. Și de altfel, la frontiera acestui teritoriu, istoriu, istoric uh, că albanezii din Macedonia au declanșat în uh, luna de mai și iunie anul trecut niște uh, răscoale foarte violente. Aici e vorba de o problemă migratorie și țin să salut măsurile care au fost luate recent de către autoritățile din Macedonia. Uh, mergând la ultimul, la ultimul summit al grupului de la Visegrad, președintele George Ivanov a demonstrat că avea mai mare încredere în responsabilii de la Budapesta decât în birocrații de la Bruxelles pentru a pune capăt fluxului de migranți înspre Europa. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul timp de un minut colegului Zaranopoulos, neafiliat. Πτώση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσημη ονομασία της χώρας που παραβλέπει η έκθεση. Fosta Republică Iugoslava Macedonia este numele oficial al țării, FIROM. Eh, din păcate, acest lucru nu este evidențiat explicit în raport. Să știți că există uh, uh, diferite fronturi geostrategice în Balcani uh, care sunt uh, reflectate și de diferitele interese ale rușilor în zonă. Eh, vă rog să vă gândiți așadar că numele și problema numelui a început cu războiul din fosta Republică eh, Federativă a Iugoslaviei, care a fost un protectorat al eh, NATO până la urmă. Da? Închiderea uh, ilicită, uh, ilegală a frontierilor a contribuit la agravarea situației în plus în această țară și uh, Iată că din nou uh, reluăm o, o, o politică uh, care este puternic promovată de așa numiții prieteni ai uh, Macedoniei, care pun sub semnul întrebării anumite drepturi de uh, suveranitate în regiunea Balcanilor. Asta face să devine Balcanii din nou un butoi cu pulbere. Deci uh, riscăm uh, război. Mulțumesc frumos! Da așa cum uh, știm cu toții de la sfârșitul două mii cincisprezece comisia europeană a eliminat uh, cuvântul uh, progres din titlul rapoartelor făcute anual pentru țările candidate sau potențial candidate. pentru unele cazuri poate că nu e bine că se întâmplă asta pentru macedonia cred că e potrivit să nu se vorbească despre progres poate că ar fi fost chiar nimerit să se vorbească despre regres în cazul macedoniei pentru că asta s a întâmplat iar responsabilă pentru uh, situație este clasa politică și în special cei care cultivă în mod sistematic boicotul și radicalismul ca soluții politice. din păcate îi încurajează și unii dintre colegii noștri. pe fondul unei uh, asemenea culturi uh, politice care refuză dialogul macedonia este într o perpetuă criză politică și sigur că ne dorim ca lucrurile să se schimbe. Uh, ar fi bine ca întreaga clasă politică să trateze responsabil angajamentele pe care și le a luat. personal am fost foarte dezamăgit să văd cât de repede s au dezis socialiștii de la angajamentele i have one minute and thirty seconds cât de repede s au dezis uh, socialiștii de la angajamentele luate față de data alegerilor programate inițial pentru aprilie. sper să nu se răspândească din nou și alegerile să se poată domnule președinte am văzut că i ați lăsat pe toți ceilalți uh, uh, vorbitori să petreacă mult peste timpul alocat și uh, nu înțeleg de ce nu îmi permiteți să închei. aveam un deci, minut. dumneavoastră domnule preda ați depășit mult mai mult decât alții și trebuie să respectați decizia președintelui. grup e inacceptabil asta. Σεβαστείτε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι δίκαιος προς όλες τις κατευθύνσεις. Σας έδωσα μισό λεπτό παραπάνω. Noi nu putem defini drept. V-am dat un jumătate de minut în plus. Deci, uh, vă rog, nu puneți la încercare răbdarea mea. Și acum are cuvântul domnul Nilsson. mycket, herr ordförande. Mulțumesc, uh, domnule președinte. 2015 a fost un an care a arătat uh, clar că Macedonia este confruntată cu o criză, situație fără precedent. Acordurile din iunie-iulie au fost foarte importante, ele au pus o bază a relației noastre de acum, dar acum trebuie să avem grijă ca aceste acorduri să fie puse în aplicare. Este nevoie de reforme cuprinzătoare pentru viitorul țării. Este important însă în același timp ca poporul macedonian să poată să se prezinte la alegeri libere și democratice. Pentru a putea garanta însă alegeri libere, trebuie ca mass media, presa să fie libere. Este o premisă sine qua non pentru stabilitatea unei țări. Este de asemenea o condiționalitate importantă pentru aderarea unei țări la Uniunea Europeană. Există multe deficite. Pe lângă criza politică, evident, țara a fost extrem de solicitată și în privința fluxului de migranți. Deci Uniunea Europeană trebuie să fie uh, solidară față de uh, Macedonia pentru ca Macedonia să poată face față acestei crize. Trebuie să avem grijă ca toate măsurile necesare să poată fi luate pentru ca uh, la 5 iunie să avem alegeri libere și democratice în Macedonia. Mulțumesc. Domnul Marias, timp de un minut. Mulțumesc. Oamenii se află închiși la Scopie, frontierele sunt închise și iată peste 15.000 de refugiați sunt blocați la idomenii. Țara încalcă Convenția de la Geneva din 1951, așa cum a arătat secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Domnule Han, dumneavoastră n-ați făcut nimic pentru a obliga guvernul de la Scopie să respecte obligațiile care decur din dreptul internațional. și acesta a încălcat și integritatea teritorială a Greciei, uh, utilizând gaze lacrimogene și substanțe chimice pentru a uh, înfricoșa pe refugiați, pentru că aceștia să nu se apropie de frontieră și de barierele care au fost ridicate. Domnule raportor, dumneavoastră ați trebui să utilizați termenul de firom și nu Macedonia pe care îl utilizați, încălcând decizia ONU care recunoaște guvernul de la Scopie cu termenul de FIROM. Sunt uh, opus uh, posibilității de aderare a Guvernului de la Scopie la Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum un minut domnul Iacovcici. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi mai întâi să mulțumesc colegilor din partea Parlamentului și vreau să-i felicit pe mun- pentru munca formidabilă pe care o fac pentru stabilitatea în Balcan și pentru uh, FIROM. Și aș vrea să subliniez că e nevoie de un dialog cu Grecia. Eu cred că e un demers excelent. Și vreau să încurajez pe colegi, atât pe cei din Macedonia cât și din Grecia, să încearcă să găsească un limbaj comun în momentul în care vorbim despre aceste chestiuni. Ca și raportor din proprie inițiativă pentru uh, zona eurasică, eu, aș dori să spun că este foarte important ca uh, și Firom să se alăture unei astfel de strategii globale și trebuie să ajutăm această țară. Domnule comisar Han, vă rog să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru că nu uitați, există 50.000 de oameni care au nevoie de ajutor uh, la frontieră și trebuie să rezolvăm aceste dificultăți, pentru că altfel situația va deveni pur și simplu in, imposibil de gestionat. Mulțumesc, domnul Carver. Mulțumesc că uh, în această dezbatere uh, se arată foarte clar că încă de la începutul conflictului din fosta Iugoslavie situația se înrăutățește. Macedonia, ca țară care dorește să adere la Uniunea Europeană, trebuie să se alinieze la politica comună de apărare și securitate. Uh, am auzit multe uh, argumente care contravin acestei politici comisii, aceste politici de comune. Apoi, problema numelui Macedoniei evidențiază foarte clar că Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, ci este mai degrabă o forță politică ilogică care cedează în fața statelor membre care își urmăresc propriile interese în Spania există o situație similară în uh, Gibraltar, unde cetățenii uh, Regatului Unit nu sunt altfel uh, tratați decât cei din Macedonia. Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Tanok? Domnule Tanok, aveți 30 de secunde pentru întrebarea dumneavoastră. Ați vorbit despre Gibraltar, care nu face parte din această dezbatere. În cazul Brexitului, ce pârghe va avea um, Regatul Unit în uh, legătură cu Madridul pentru a ține uh, deschis portul din Gibraltar și de ce de ce nimeni din Gibraltar nu a votat pentru partidul dumneavoastră la ultimele alegeri. Se știe foarte clar că rămânerea în Uniunea Europeană este singura cale pentru Regatul Unit pentru ca Madridul să păstreze deschisă această frontieră. Mulțumesc. Domnule Carver, puteți răspunde? Sigur că nu putem răspunde cu aceeași monedă la toate problemele. Există Uh, un plan pentru uh, teritoriul britanic din Gibraltar, există alte planuri pentru uh, teritorii similare în Maroc. Dar asta este o ipocrizie. Există Națiunile Unite și Consiliul de Securitate în care suntem membri permanenți și eu cred că suntem într-o poziție mult mai bună de a apăra interesele britanice și cetățenilor britanici Eh, decât eh, eh, în calitate de membri ai unei democrații partajate care totuși nu funcționează. Până la 23 iunie aveți timp să vă mai gândiți la aceste chestiuni. Și acum are cuvântul domnul Epidenios un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Το έγγραφο του κύριου Βάγκλ Mulțumesc, domnule președinte. Documentul domnului Weigel, deși este oficial, menționează termenul de Macedonia, încălcând în felul acesta deontologia și provocând sensibilitățile elene pe această chestiune. Deci ar trebui să evităm astfel de atitudini. Raportul actual ne arată care sunt revendicările democratice de la Scopie. Partidele nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu alegerile și amână data alegerilor și chiar dacă alegerile se vor organiza, nimeni nu știe dacă va fi vorba de niște alegeri democratice cu un rezultat acceptabil. Există și corupție, nu există libertatea presei, nu există o independență a justiției și munca procurorului special este obstaculizată, drepturile omului sunt încălcate, Scopie încălcând obligația Uh, țării uh, care este în negociere de a avea relații de bună vecinătate și cu toate acestea închide frontierele. După uh, furtul istoriei, a culturii, după uh, această tendință expansionistă către Grecia, această țară cu care doreați să avem negocieri de aderare, uh, uh, Turcia, acum nu e de ajuns să avem un singur actor care să ne dicteze ce să facem. Președintele intervine. Vă rog acum domnul Cucan. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumirile mele cele mai sincere domnului Weigel pentru acest raport. Macedonia este acum într-o situație dificilă. Criza politică încă nu este încheiată și împreună cu fluxurile migratorii, de fapt, subminează o situație deja fragilă în această țară. Eu sunt absolut convins că țara aceasta are nevoie de sprijinul nostru, de ajutorul nostru. Procesul european de integrare este în continuare element cheie pentru viitorul acestei țări. Noi trebuie să fim în continuare angajați și să întărim democrația și stabilitatea politică în această țară și pentru ca să înregistrăm progrese, avem nevoie de o implementare de plimă a acordului politic de anul trecut și să avem și o organizare a unor alegeri libere, bine pregătite în luna iunie și avem nevoie și de implementarea proiectelor de reformă prioritare. E păcat faptul că Macedonia a tot așteptat și așteaptă în continuare de peste șapte ani de zile deschiderea anumitor capitole de negocieri. Poate că acum a venit momentul să-și dubleze eforturile pentru a se îndrepta și mai mult înspre uh, proiectul european, spre calea europeană. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul Domnul Piculo. kolegi Vajglu na objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za Makedoniju. S jedne strane, sadraj naih rasprava se ponavlja, iste preporuke o otvaranju pregovora, prijepori oko imena bez konkretnog... Din păcate, nu avem interpretare. ...politička situacija u zemlji postupno pogoravala. Zato i pozdravljam dogovor vlasti oporbe Vreți să vorbiți, vă rog, pentru că nu există niciun fel de interpretare în engleză sau altă limbă majoră. Oare acum funcționează interpretarea? Întreabă președintele. Bun. Atunci haideți să resetăm ceasul și vă dăm încă o dată voie să începeți de la început. Domnule uh, Weigel, uh, ați prezentat uh, rezumatul unui an foarte turbulent uh, în Firom anul trecut. Uh, Uh, același document uh, evidențează, uh, menționează și problema numelui, dar fără soluții clare, în timp ce situația se înrăutățește. Tocmai de aceea salut acordul politic între, acord, între guvern și opoziție. Probleme însă sunt acute și ar putea să se cronicizeze, să se agraveze în special în contextul crizei refugiaților în care uh, Macedonia se află pe linia de front. Este o țară mică, multietnică, cu multe probleme interne, turbulențe geopolitice, probleme cum ar fi intercepțiile ilegale de uh, convorbiri telefonie, corupția foarte răspândită și atacurile împotriva uh, jurnaliștilor, au făcut ca societatea să fie puternic divizată și ca reformele să întârzie. Întârzierile suplimentare ale acestor reforme ar putea însă să pună în pericol perspectiva europeană a acestei țări. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Cristoforu? Mulțumesc. Uh, urmăresc cu atenție această discuție și cred că este tragic faptul că Parlamentul European, care ar trebui să fie forul statului de drept și al democrației, nu îi respectă decizii ale Națiunilor Unite. Este vorba de uh, numele țării, care oficial este FIROM și totuși sunt câțiva colegi care uh, insistă asupra Macedoniei. Ceea ce n-a reușit Tito după cel de-al doilea război mondial, ați reușit dumneavoastră dumneavoastră ați creat o nouă etnie. De... Noi încercăm în Parlamentul European să uh, să promulgăm un nou nume uh, în mod retroactiv. Uh, aici nu se poate. Macedonia este un termen grecesc, uh, este legată de, de istoria Greciei și nu vrem să-i dăm dreptate retroactiv lui Tito. Domnule Pițul, aveți 30 de secunde să răspundeți. Stimate coleg, înțeleg sensibilitatea acestui subiect pentru dumneavoastră, dar trebuie să vă amintesc că în dialogul internațional Macedonia este, este recunoscută sub numele pe care îl are înscris și în uh, propria sa Constituție, uh, precum și sub numele de Firom. Uh, țara mea recunoaște uh, și îmi pare rău că vă ignoră sensibilitatea în acest sens, recunoaște numele de Macedonia pentru această țară. Mulțumim foarte mult. Domnul Cernețchi, un minut acum. Panie Przewodniczący, domnule Komisarzu, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aș vrea să îi mulțumesc domnului Weigel pentru un raport excelent. De asemenea, apreciez eforturile făcute de domnul comisar Han în ceea ce privește acest proces destul de încet, gradat de uh, uh, intrare pe drumul european al Macedoniei. Macedonia sau, mă rog, Firom, să utilizăm acest nume. Deci, uh, Firomul este o parte a civilizației europene și locul uh, uh, Scopiei este în Uniunea Europeană, nu în afara ei. De aceea n-aș vrea ca problemele de democrație din FIROM să fie tratate ca o scuză pentru a încetini procesul de aderare la UE. Cred că eforturile pro-europene ale acestei națiuni ar trebui susținute. Mulțumesc și acum pentru un minut domnul McAllister. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt esențiale trei elemente pentru a readuce fosta Republica a Macedoniei pe drumul cel bun. Mai întâi, toate partidele politice trebuie să își asume răspunderile eh, care le revin și să, eh, să se achite de aceste obligații într-o manieră sustenabilă. În al doilea rând, trebuie asigurate eh, alegeri libere și democratice echitabile și în al treilea rând, trebuie ca lupta împotriva corupției să continuă cu aceeași determinare ca și până acum. Însă, este nevoie de eh, sprijinul nostru, inclusiv prin Parlamentul European, și sperăm că această rezoluție își va aduce contribuția pentru a păstra această țară pe drumul pe care s-a înscris. Mulțumiri încă o dată raportorului Ivo Weigl. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Frunzulică, timp de un minut acum. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, notez decizia luată de Parlamentul Macedoniei pe 20 februarie de a organiza o nouă dată pentru a avea alegeri uh, în iunie 2016. Faptul că nu a existat un consens între diferitele partide politice e ceva regretabil și reprezintă o ocazie ratată pentru reformele necesare. Acestea nu pot fi întârziate și aștept, să așteptăm până după alegeri. Eu sunt convins că toate politele, partidele partidele politice din Macedonia trebuie să facă eforturi pentru a crea condițiile necesare pentru a avea alegeri credibile și ca acordul dintre diferitele părți este în continuare esențial pentru a se asigura că acestea vor fi respectate. Progrese substanțiale în implementarea reformelor prioritare trebuie să fie făcute și e, chestiuni bilaterale uh, cu Grecia, cu Bulgaria nu ar trebui să fie utilizate pentru a pune capăt sau pentru a pune obstacole în calea aderării la NATO și la Uniunea Europeană, ci ar trebui să fie utilizate ca o posibilitate suplimentară pentru a se apropia de NATO și de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnule Frunzulică, există o întrebare cu cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea doamnei Spirache. O acceptați? Doamnă Spirache, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți 30 de secunde pentru întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, am ascultat uh, cu atenție intervenția dumneavoastră. Vorbiți de uh, o chestiune bilaterală și de diferențe bilaterale. Uh, dar conform uh, jurnaliștilor fără frontiere, care sunt o organizație ce luptă pentru libertatea de presă, uh, Firom se află pe locul 117 uh, cu 90 de locuri mai în urmă decât acum câțiva ani. Și oricum, în afara clasamentului în care se înscriu țările din Europa. Există mari limitări și deficite în ce privește libertatea de expresie, libertatea de presă. Nu vă preocupă faptul că un criteriu atât de important a fost lezat în mijlocul Europei, într-o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană? Domnule Frunzulica, aveți 30 de secunde ca să răspundeți la această întrebare. Uh, Bineînțeles, Macedonia trebuie să îndeplinească toate aceste uh, cerințe în mod foarte clar, dar în același timp nu putem să lăsăm toate aceste țări din Balcanii de Vest într-o zonă gri. E o necesitate ca acestea să fie integrate pas cu pas în Uniunea Europeană și în NATO dacă ne dorim să avem un viitor sigur pentru aceste organizații precum Uniunea Europeană și NATO. Asta e foarte important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul timp de un minut domnului Tanak. Mulțumesc. Iată o țară mică cu tensiuni politice interne și care ar putea aduce beneficii în urma integrării. Guvernul interimar este de acord cu părerea mea și dorește să urmeze calea spre integrare în UE pentru a face progrese și pentru a avansa la nivel economic. Trebuie să susținem candidatura Macedoniei, cerând statelor membre care au îngrijorări să încerce să găsească soluții și compromisuri, în special în legătură cu problema numelui. În criza migrației, Macedonia se confruntă cu presiuni imense. A anunțat și alegeri în luna iunie. Toate aceste chestiuni sunt foarte delicate, în special relațiile care au fost întotdeauna fragile în această țară. Aderările, aderarea uh, Macedoniei uh, este acum blocată de foarte mult timp și va fi probabil un proces foarte îndelungat. Vecinii din Balcanii Occidentali au mers uh, mai departe și nu mi-aș dori să se ajungă la o situație în care Macedonia să rămână o țară candidat înconjurată de state care toate sunt în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnule Tanăc, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Plencovici. Îl acceptați? Domnule Plencovici, aveți 30 de secunde la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule tannock dumneavoastră ați spus că sunteți pentru aderarea Macedoniei la UE și pentru deschiderea negocierilor. Ținând cont de raportul dumneavoastră asupra Muntenegru și aderarea Muntenegru la NATO, vreau să vă întreb dacă Considerați că Comisia a oferit destule fonduri pentru a rezolva situația dificilă de la frontiera între Macedonia și Grecia, care crește pe zi ce trece? Vă rog, domnule Tenă, că aveți 30 de secunde. Da, Strict vorbind, această chestiune nu are legătură directă cu Muntenegru, deși eu sunt raportor. Muntenegru nu are această presiune la frontieră ca și Macedonia și cred că e vorba de 7 milioane de euro nu știu, nu mi-aduc aminte prea bine, nu sunt în uh, comisia competentă, e vorba de bani care vor fi acordați în formă de ajutor. E clar că Macedonia are presiuni foarte mari la frontiere, dar eu consider că nu poți avea un număr nelimitat de migranți Trebuie să se ajungă la un acord, analizăm acordul pe care îl avem cu Turcia, vom vedea dacă aceasta va încetini fluxul de migranți și sperăm ca Balcanii Occidentali să poată gestiona situația și să existe un program cu Turcia care să permită acestor persoane să rămână în Turcia, Liban și Iordania și să nu vină toți prin Balcani în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Și acum, pentru un minut, domnul Kefaloianis domnule președinte. Uh, dificultățile uh, pe care le avem cu skopje nu reprezintă din cauza numelui, ci uh, deficitul de democrație care există în fosta Republică a Macedoniei. Domnule președinte, respectarea criteriilor de la Copenhaga este ceea ce ne dorim și criteriile de la Copenhaga sunt criterii care cuprind și relații de bună vecinătate între diferitele țări și în raportul său Comisia Europeană a subliniat faptul că există un regres în materie de justiție, de transparență, de, de, în felul în care funcționează mass media, în felul în care funcționează democrația. Utilizarea de către raportor a numelui Macedonia și macedonian ne dă impresia că Parlamentul European um, e partizan într-un fel, e de partea capitalei, Scopie, însă această chestiune nu este una bilaterală, ci este una internațională și ca atare va trebui să fie rezolvată în cadrul Națiunilor Unite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și dau acum cuvântul timp de un minut și jumătate domnului Velsoholzer. Antevorbitorii mei au numit deja principiile probleme. Corupția, libertatea de presă deficitare și periclitarea proceselor democratice. Aceste deficite sunt uh, o explicație pentru situația dificilă în care se află țara, dar nu sunt o justificare. Sunt o, un număr un, imens de uh, refugiați și de migranți ales să treacă prin Macedonia, uh, uh, chiar dacă nu s-au oprit uh, cu toții acolo. Macedonia până acum a făcut față uh, cu toate exigențele uh, acestor, acestor uh, migranți. Uh, Uh, însă nu mai este în stare să o susțină același uh, standarde în continuare. Vreau să spun că am vizitat uh, ruta balcanică de câteva ori și populația este extrem de solidară și ajută unde poate. Pe de altă parte, există raportări foarte îngrijorătoare în legătură cu rețelele de traficanți. Și la ultima mea vizită săptămâna trecută la Gevgelia am observat Uh, că au existat uh, chiar uh, cazuri de violență fizică din partea poliției de frontieră asupra persoanelor migrante. Sigur, trebuie să ținem cont de toate aceste deficite, dar trebuie uh, în același timp să ținem cont și de rolul special pe care această țară îl are în închiderea rutei de migrare balcanice. Mulțumesc, are cuvântul domnul Peter Pete. Colegul Ivo Vaiglu, cestit, am odgovorno Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Weigel pentru munca sa responsabilă și pentru uh, spiritul cu care a tratat chestiunile cheie. Evenimentele politice de anul trecut au arătat și mai mult că perspectiva europeană pentru FIROM nu depinde doar de voința acestei țări de a face reforme și de partenerii europeni, ci și de nivelul de stabilitate internă și calitatea democrației. Și regret faptul că consecințele uh, problemelor politice la nivel intern uh, reprezintă o condiționare pentru prima oară la nivelul procesului de aderare. Doar o implementare eficientă a recomandărilor va uh, permite să continue procesul de aderare și va stabiliza imaginea politică a acestei țări candidat. Vreau să spun că s-au făcut progrese în regiune în ceea ce privește perspectiva europeană. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule președinte, uh, construcția europeană nu va fi uh, influențată uh, esențial de situația din Balcan, dar în același timp trebuie ca să ca xenofobia și instigarea ură să nu mai face sau nu mai facă parte din vocabularul nostru nu trebuie uh, celebrate în mod ostentativ uh, fapte istorice care uh, sunt reclamate de ambele țări. Întotdeauna am arătat că din păcate moștenirea regimului comunist încă n-a fost încă depășită. Recent un nepotul unui autor bulgar mi-a povestit, mi-a relatat că uh, romanele bunicului său au fost uh, uh, publicate la Scopie cu înlocuirea termenilor bulgar cu macedonean. E, Sigur că știm că Macedonia trece prin condiții diferice, dificile momentan, dar Eh, trebuie ca practicile trecute, eh, trecutului să fie totuși depășite. Mulțumesc. Doamna Petir, mulțumesc foarte mult i otvaranje pregovora s europskom unijom. potpuno se slažem. în ceea ce privește calitatea de membru a macedoniei în nato și deschiderea unor alte capitole de negociere cu Macedonia, vreau să vă spun că această țară candidată a mers foarte de departe pentru a-și armoniza legislația cu acheul european și cred că nu e foarte corect să uh, facem în continuare Macedonia să tot aștepte de peste 10 ani de zile să poată adera la Uniunea Europeană. Chestiunile bilaterale pot fi rezolvate ulterior. De asemenea, sunt îngrijorat pentru că uh, alegerile uh, nu au putut să, rezultatele alegerilor de anul trecut nu au putut fi respectate și nu cred că este idee foarte bună să tot amânăm alegerile ca urmare a celor care, de fapt, nici nu, a solicitărilor celor care nici măcar nu vor să organizeze alegeri. Apoi, Macedonia trebuie să fie susținută în felul în care gestionează criza migranților. Uniunea Europeană are nevoie de Macedonia, Macedonia are nevoie de UE și aș vrea să, să lansez un apel pentru a lansa noi negocieri cu Macedonia. Pe cuvântul doamna Maletici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De la bun început aș dori să-l felicit pe domnul Weigel pentru raportul său excelent. Domnule, domnule comisar Han, Aveam două întrebări pentru dumneavoastră. Prima, o să ne dați voie să găsim un mecanism, o să căutăm un mecanism pentru a uh, constitui capacitatea administrativă a delegației Uniunii Europene în Macedonia, pentru că Macedonia a pierdut 70 de milioane de euro, sistemul este centralizat și toate contractele trebuie să fie semnate de către delegație. Trebuie să evităm aceste probleme pentru viitor. Al doilea lucru este în legătură cu întoarcerea acestor fonduri de 70 de milioane de euro către Macedonia pentru a face față crizei migratorii. Uh, Macedonia trebuie să investească foarte mult în gestionarea granițelor. 70 de milioane de euro în minus înseamnă mulți bani. Fac apel la dumneavoastră să țineți cont de faptul că toate aceste criterii care trebuie să fie îndeplinite de către Macedonia trebuie să fie îndeplinite de alte state. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct. Am terminat uh, discuția în legătură cu raportul în legătură cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Am primit 8 solicitări de intervenții spontane din partea tuturor grupurilor politice. Vă solicit doar să respectați timpul de vorbire de un minut. Vă rog, doamna Suli. Spoștovani, hvala za besedo. Cestitam gospodu Vajglu za calitetno... Mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Aș dori să-l felicit pe colegul nostru Weigel pentru un raport excelent. Aici se spune că atunci când Uniunea Europeană are o problemă cu criza refugiaților, Macedonia s-a dovedit a fi un partener de încredere în pofida situației interne dificile, în pofida alegerilor, respectă regulile Schengen mai mult chiar decât membrii zonei Schengen. De aceea, Cred că comunicările Comisiei seamănă de la an la an și cred că Macedonia este pregătită și a sosit momentul ca Uniunea Europeană și în special Consiliul să demareze negocierile cu Macedonia. Mulțumesc, domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte președinte. Există o preocupare pentru deteriorarea situației la Republica Maced- Iugoslavă Macedonia în ceea ce privește drepturile omului parametri fundamentali pentru Uniunea Europeană. Încă există astfel de incertitudini. Milioane de oameni se uh, înghesuie la granița cu Grecia și Macedonia nu lasă să treacă decât foarte puțini oameni. Scopia are nevoie de ajutorul Europei, dar faptul dar alinierea la procesele din Uniunea Europeană reprezintă un element cheie. Și de asemenea trebuie ca să-și clarifice propriile alegeri politice de fond. Mulțumesc. Domnul Chiciuc are cuvântul acum un minut. Mulțumesc. în na zapadnim nu ne zaradi tehnite političke elite a zaradi građanske este fundamentală uh, susținerea societății civile în zona balcanică. Din păcate, Macedonia a rămas în urmă din acest punct de vedere și periclitează calea europeană a statului. Este vorba de un stat care fac parte din așa zisa rută balcanică a imigranților. În ciuda situației, Uniunea Europeană trebuie să susțină calea europeană a acestui stat. Trebuie să în începerea negocierilor susține această cale. Este foarte important ca alegerile să aibă loc în, în, cu respectarea normelor internaționale. Trebuie să se țină cont și de minoritățile din Macedonia. Doar așa uh, se poate recăpăta încrederea în instituții pentru a se efectua reformele și ca statul să uh, revină pe calea cea bună. Domnul Heso, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Cât privește raportul uh, de țară pentru Macedonia pe 2015, e bine, acesta este revelator. La 10 ani după ce a obținut uh, statutul de țară candidată, nu s-a făcut nici un uh, progres în ceea ce privește uh, problema numelui țării și în ceea ce privește revendicările teritoriale legate de numele țării, toate acestea în raport cu Grecia. Prin urmare, raportul de vecinătate s-a deteriorat, mai ales prin prisma faptului că uh, Scopie, în Scopie s-au ridicat uh, uh, monumente care revendică patrimoniul istoric al Greciei. Există și o problemă legată de absența libertății de expresie în urma politicilor actualului guvern. Uniunea Europeană nu poate accepta toate aceste lucruri, prin urmare nu se îndeplinesc condițiile pentru uh, redeschiderea negocierilor pentru aderarea acestei țări. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Șolte, un minut. colega <clears throat> Weigel. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, stimate domnule Weigel, vă mulțumesc foarte mult pentru toată energia pe care ați pus în acest raport, care este unul excelent. Macedonia Asta se în antecamera Uniunii Europene de peste 10 ani și a fost pusă într-o situație dificilă în ceea ce privește statutul de stat candidat comparativ cu celelalte state din vestul Balcanilor. Bineînțeles că Macedonia trebuie să se confrunte cu multe provocări, însă criza refugiaților este o provocare foarte importantă și Macedonia s-a dovedit capabilă să uh, facă față unei asemenea poveri majore și Uniunea Europeană ar trebui să treacă la fapte. Comisia ar trebui să vadă Macedonia cu alți ochi pentru că, pe de o parte, suntem pregătiți să Ă, trecem cu vedere anumite deficiențe ale Turciei, dar nu ale Macedoniei. Domnul Canstaldo, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și colegului Weigel pentru munca excelentă desfășurată pe marginea acestui raport, ca de obicei foarte echilibrată. Un raport care nu ascunde nici pagini, pașii în, înainte făcuți, dar critice, în speță reformele care trebuie continuate mai consistent, în special uh, în ceea ce privește justiția, despre care se spune că mai este selectivă, politizarea administrației publice, corupția, coexistența interetnică și chiar mai mult libertatea mass media. Noi suntem pentru o perspectivă de extindere pentru toate statele din Balcanii Occidentali. Totuși considerăm că în momentul de față Uniunea Europeană comite o gravă eroare politică. Nu putem împinge Macedonia în a deveni oarecum polițistul Europei și apoi poate Grecia și, de ce nu, ulterior uh, Italia, pentru că aceste țări să devină un fel de depozit de suflete care să se opună fenomenului migrator cu care ne confruntăm astăzi. Eu cred că în cazul Macedoniei este nevoie de un proces echilibrat. Mulțumesc. Doamna Spira, chiar are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule Han, ar trebui să înțelegem ce anume cerem uh, statelor uh, candidate, dacă le cerem să respecte acquis comunitar în baza criteriilor de la Copenhaga. Atunci, ce se întâmplă cu Macedonia? Există o mare sfidare a separării puterilor uh, de stat, a drepturilor minorităților, statului de drept, libertății presei. Uh, și așa mai departe. Este ultima țară în clasamentul european din această perspectivă. Oare putem să acceptăm ca aceste tendințe se continue? Oare vom uh, uh, accepta solicitările Turciei? Câtă vreme intervențiile diverselor uh, state trăine, străine au cădere asupra alegerilor? Acum uh, vorbim despre o politică deosebită în ceea ce privește frontierele, care nu corespunde deloc uh, deciziilor uh, europene. Fosta Republică Iugoslava Macedoniei are în continuare un drum lung înainte pentru a putea să se alinieze celorlalte democrații europene. Atunci vom deschide doar poarta uh, Europei. Domnul Polceac va închide sesiunea CashDI. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Domnul Polciac, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori nu aș dori să fac nimic pentru a bloca negocierile de aderare. Mulțumesc domnului Weigel pentru raportul său. Trebuie să se înțeleagă că forța Republică Iugoslava Macedoniei este, a rămas în urmă. Trebuie să se accelereze reformele pentru ca Firom să beneficieze de susținerea noastră de plină pe calea sa spre aderare. Aceste probleme ridicate de către colegii mei sunt legitime. Nu se poate spune că aceste reforme trebuie să fie îndeplinite. Sunt, fac parte din fostul grup al prietenilor uh, Macedoniei. Vă mulțumesc. Dau cum, acum uh, cuvântul domnului comisar Han în numele Comisiei. Uh, Stimată doamnă ministru, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere. În special celor care au urmărit întreaga dezbatere, aș dori să le mulțumesc. Eu cred că liderii politici a fostei Republice Iugoslave Macedonia au acum responsabilitatea de a face pașii necesari pentru ca țara lor să revină pe calea euroatlantică. Am transmis un semnal clar, nevoia de a implementa un acordul politic pe deplin și a aborda prioritățile de reformă la care s-a angajat și guvernul. Următorul pas al liderilor politici este de a da dovadă de voință politică și de a lua măsurile necesare pentru a organiza alegeri credibile pe 5 iunie. În baza acordului politic, alegerile reprezintă o, un element cheie al procesului de reformă. Alegerile ar urma să redea încrederea cetățenilor în procesul electoral. Și cu susținerea dumneavoastră, noi vom continua aceste uh, eforturi de supraveghere a progreselor. <clears throat> Au fost enumerate uh, mm, mai multe aspecte în această dezbatere și în ceea ce privește criza refugiaților. Eu cred că liderii politici interni trebuie să concentreze și asupra acestui lucru și vă pot asigura că Uniunea Europeană susține această țară cu expertiză, dar și cu fonduri, dar și în acest caz se bazează întotdeauna pe o evaluare concretă a nevoilor. Nu e vorba de un transfer de bani în baza unei solicitări neclare, ci în baza unei nevoi clare care să fie și trasabile. Criza politică ar trebui să ia sfârșit odată pentru totdeauna în interesul acestei țări și, și evident și în interesul cetățenilor săi. De aceea mă bazez pe susținerea acestei camere în a transmite mesaje uh, în acest sens către liderii politici și vă spun celor care au criticat evoluțiile politice în această țară că aceste critici sunt justificate, că sunt de acord, dar cred că trebuie să înțelegem și faptul că pârghia cea mai importantă pentru Uniunea Europeană, pentru propriile noastre interese, este de a avea negocieri în cadrul cărora să putem aborda aceste deficiențe. Suntem acum doar în faza în care pregătim deschiderea adevărilor, dar avem o pârghie și mai puternică în cursul negocierilor de aderare. După cum vedem în anumite exemple, nu mai avem această pârghie după aderare. Asta trebuie să avem în vedere atunci când ne gândim la evoluția ulterioară a unei țări, în speță aici a fost Republicii Iugoslave Macedonia. Și în acest sens mă bazez pe dumneavoastră și pentru viitor și aș dori să vă mulțumesc nu doar pentru dezbaterea de astăzi, dar și pentru angajamentul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar. În numele Consiliului are acum cuvântul doamna Hennis Plashert, vechea noastră colegă de aici din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați uh, eurodeputați, închei prin a exprima recunoștința față de dumneavoastră, domnule Weigel, uh, domnul Cucan, uh, de asemenea, pentru toată munca depusă. Consiliul de foarte mare importanță, după cum spuneam, progreselor în relația cu Macedonia. Însă rămânem și pe viitor îngrijorați serios în legătură cu situația domestică, situația internă fragilă din această țară. Până la urmă, toate părțile uh, spectrului politic trebuie să înțeleagă nevoia unei colaborări politice. Există o inițiativă a Comisiei de a implementa acordurile din iunie și iulie uh, cu Macedonia pentru a redeschide uh, capitole de, de negociere. Această chestiune va fi abordată din nou după alegerile parlamentare din această țară. Pe această bază, Consiliul uh, va decide. După cum am spus la început, ține de liderii politici ale fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei să dea rezultate și mă bucur că mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu această viziune. Din această perspectivă, contăm spre sprijinul continuu al Parlamentului European de a solicita tuturor liderilor uh, foste Republici Iugoslavia Macedoniei să coopereze cu bună credință pentru ca țara să ajungă din nou pe drumul reformelor. Vă mulțumesc mult, domnule uh, președinte. Vă mulțumesc și eu, spune domnul președinte. Am primit un proiect de rezoluție pentru a conchide această dezbatere.